Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Bună ziua, domnilor și domnilor. Vă rog să luați loc. And we'll be able to begin our today's meeting. I open the Regi meeting. Declar deschisă reuniunea Comisiei Regii de astăzi. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Am câteva comunicări referitoare la ordinea de zi de astăzi. Joi, la Strasburg, conferința președinților a decis să amână decizia privind care va fi comisia competentă referitoare la propunerea comisiei de a crea un program de sprijin sprijinirea reformelor structurale. Drept urmare, punctul 5 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu Valdis Dombrovskis, va fi amânat la, pentru o dată ulterioară. Ați uh, fost informați în legătură cu această modificare vineri dimineața, uh, săptămâna trecută, și uh, ordinea de zi a reuniunii de astăzi modificată. În momentul în care am primit decizia conferinței președinților referitoare la acest dosar. Vom, vă vom propune probabil să organizăm o reuniune extraordinară a comisiei noastre în luna mai sau la începutul lunii iunie. Deci vom putea lua o decizie în momentul în care avem o decizie din partea conferinței președinților. Mai există și alte propuneri, întrebări, domnule Van Nistelrooy. Vă mulțumesc pentru această informație aș propune să începem uh, mai devreme reuniunea coordonatorilor. Da, desigur, nu trebuie să birosim timpul. Putem începe reuniunea coordonatorilor după ce vom fi discutat celelalte puncte de pe ordinea de zi de astăzi. Dacă nu există alte întrebări, consider că ordinea de zi a modificată este adoptată. Am două comunicări ale președintelui. Prima se referă la decizia conferinței președinților privind uh, acest uh, program de reforme structurale pe care tocmai v-am uh, comunicat-o. Apoi, aș dori să vă spun că pe data de 4 mai va avea loc reuniunea Consiliului și doar după aceea vom afla dacă Comisia Regii este competentă pe fond, dacă acest lucru se va confirma, după cum v-am spus, vom organiza o reuniune extraordinară pentru a avea un schimb de opinii cu comisarul de resort, domnul Dombrovskis. Deci vom afla mai târziu care sunt datele posibile și sper că coordonatorii și ceilalți membri ai Comisiei Regii vor fi de acord să organizăm această reuniune extraordinară. A doua comunicare se referă la misiunea din Martinica. Cred că știți că în săptămâna de după Paști am organizat o vizită în, în Martinica. Domnul Zeller a condus această delegație și o să-i dau cuvântul pentru a ne informa pe scurt cum s-a desfășurat această vizită? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Martinica, la fel ca și alte regiuni extracontinentale, fac parte din așa numitele regiuni ultraperiferice, care se bucură de un uh, statut special în contextul, în temeiul tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, conform tratatului de la Lisabona, Martinica ține de Franța, chiar dacă se află în Marea Caraibelor, și aș dori să mulțumesc colegului Moscur că a avut ideea de a vizita de această dată Martinica Comisia noastră are competențe în legătură cu uh, regiunile ultraperiferice. În comparație, dacă facem o comparație între diferitele regiuni ultraperiferice, ajungem la concluzia că există diferențe majore pe care le percepem cât mai bine dacă le vizităm la fața locului, dacă ne întâlnim cu responsabilii de la fața locului. Este un lucru uh, valabil și pentru uh, Martinica. În urmă cu trei ani am vizitat Guiana franceză și responsabilii de acolo ne-au spus că Guiana franceză ca parte a Europei suferă ca urmare a migrației masive, migrație legală și ilegală. Spre, deose- spre deosebire, în Martinica se manifestă un fenomen contrariu. Foarte mulți tineri părăsesc această insulă pentru că nu au locuri de muncă și uh, se manifestă o criză, adevărată criză demografică, deci vedem că există condiții diferite între regiunile ultraperiferice. Programul a fost unul uh, foarte încărcat, tocmai pentru a putea discuta diferite puncte, pentru a înțelege, înțelege problemele cu care se confruntă Martinica și a înțelege realitatea. În prima zi am vizitat uh, șantierul unde se construiește un foarte mare spital, Um, Martinica se află într-o zonă periclitată din punctul de vedere al uh, cutremurelor, uh, ceea ce înseamnă că au trebuit să fie rezolvate aspecte tehnice din punctul de vedere al construirii uh, clădirii spitalului. Din punctul de vedere al dimensiunii, acest spital ar putea prelua un rol central pentru îngrijirea populației din întreaga regiune, Însă ajungem la o dificultate caracteristică pentru regiunile ultraperiferice, desigur, și în Martinica, ca în întreaga Uniune Europeană, există standarde europene, respectiv standarde uh, franceze, care trebuie să fie respectate, și acest lucru influențează, pe de o parte, competitivitatea pentru că în economie și în restul domeniilor de activitate economică trebuie să fie plătite salariile minime pe economie stabilite în Franța, în condițiile în care regiunile vecine există condiții diferite, nu trebuie respectate aceleași standarde sociale. Și în acest caz trebuie să răspundem întrebării în ce măsură dacă pacienți din regiunea uh, uh, Caraibelor sau de pe continentul american sunt tratați în acest uh, spital, cine, trebuie, cine, sunt, cine va suporta costurile? Este evident că trebuie încheiate niște acorduri speciale cu statele vecine sau cu statele a căror resortisanți doresc să recurgă la serviciile acestui spital. Acest spital urmează în curând să fie uh, finalizat și va fi unul din cele mai moderne din regiunea respectivă. Am purtat discuții și cu agricultori. Agricultura este um, deosebit de importantă, în mod special uh, cultivarea uh, bananelor. Aici sunt active exploatații agricole de dimensiuni mici uh, până la mijlocii Suprafața maximă acestor uh, exploatații este, ajunge până la 100 de hectare. Cultivarea bananelor este un uh, proces foarte intens, ceea ce, pe de o parte, oferă multe locuri uh, de muncă localnicilor în acest sector al bananelor, pe de altă parte, trebuie să fie respectate standardele europene și franceze din punctul de vedere al salariilor care trebuie să fie uh, plătite, un lucru care nu este valabil pentru ceilalți, uh, celelalte state producătoare de banane din America de Sud și din America Centrală și cred că trebuie să ținem cont de, de acest aspect uh, valabil atât pentru Marea Caraibelor, dar și pentru insulele Canare, de exemplu. Din punctul de vedere al regulilor subvențiilor de stat. Trestia de zahăr și transformarea acestuia, acesteia în zahăr brut, uh, într-un și într-un alt produs de mare calitate oferit de Martinica, și anume romul, este foarte important protejarea mărcilor respective și Cred că de acest lucru ar trebui să profită producătorii locali. Ne-am întâlnit cu primari uh, diferitelor localități din Martinica și înainte de sigur și cu uh, nou alesul uh, președinte al acestei regiuni, responsabil pentru fondurile structurale. Programul operațional pentru Martinica a fost aprobat nu cu mult timp în uh, urmă, până în anul 2020, uh, uh, Martinica va putea accesa până la un miliard de euro din aceste fonduri structurale. Pe noi ne-a mirat puțin faptul că primarii, reprezentanții autorităților locale, nu prea dispuneau de informații în legătură cu programul operațional. Nu știau că acesta a intrat deja în vigoare deci considerăm că poate fi ameliorată situația din punctul de vedere al uh, comunicării tuturor acestor aspecte reprezentanților autorităților locale, pentru care ar fi important să dispună de toate aceste informații. Pentru noi este deosebit de important ca responsabilii locali uh, cetățenii de la fața locului să fie implicați uh, cât mai mult în, în toate aceste programe și să se regăsească în programele operaționale. Am avut și alte întâlniri cu reprezentanți economici, activi mai ales în procesarea ulterioară a uh, produselor agricole, ne-am uh, întâlnit cu reprezentanții Asociației uh, economice locale. Turismul este un alt sector economic important în Martinica și în acest sector ar putea fi create locuri de muncă respective, ar trebui să fie păstrate locurile de muncă existente. Tocmai a fost finalizat un proiect finanțat din fonduri uh, europene Uh, până acum, transportul la, pe această insulă a avut un caracter mai degrabă individual. Acum s-a creat un uh, transport public în, uh, în Martinica, în capitală Port-de-France și în jurul și hinterlandul acestui oraș, ceea ce va putea duce la o decongestionare a traficului din capitală și din zona înconjurătoare. Nu ne-a mirat faptul că taximetriștii uh, sau nu s-au bucurat atât de mult de introducerea unui uh, transport public, însă cred că este important ca cetățenii din Port-de-France și ca acest oraș să aibă posibilitatea de a evolua și să uh, există un, transport, un, un sistem de transport public eficient. Prin sistemul de autobuze introdus, pe, uh, există, uh, au fost create benzi speciale dedicate doar autobuzelor. Este, prezentarea mea este una foarte scurtă în ceea ce privește rezultatele și situația specială a acestei regiuni. Uh, regăsiți uh, informații și în Reginius și aș dori să mulțumesc domnului Dogalski și secretariatului care uh, ne-au pregătit deja un rezumat al vizitei noastre din Martinica și din acest rezumat puteți vedea cine a participat la această delegație și care au fost punctele uh, discutate, vizitate cu această ocazie. Și aș dori să mulțumesc de asemenea secretariatului pentru această delegație foarte bine uh, pregătită Câțiva noi membri ai comisiei noastre au participat la această delegație, ceea ce uh, demonstrează nu doar uh, interesul față de Martinica și față de regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene, ale membrilor comisiei noastre, am văzut cu această ocazie că și activitatea comisiei noastre uh, este deosebit de interesantă pentru că, după cum v-am spus deja, aceste regiuni ultraperif- uh, ultraperiferice, cum este Martinica, depind foarte mult de sprijinul uh, european pentru a, pentru a putea să-și desfășoare în continuare activitatea, ceea ce este un lucru reflectat de impactul în uh, mass media locală, mass media tipărită și cea audiovizuală. Un, mi-am am păstrat pentru la sfârșit un, un proiect pe care l-am, uh, pe care l-am vizitat, unitatea forțelor armate franceze staționate în Martinica are un program dedicat în mod special tinerilor, tinerilor care nu au studii școlare suficiente sau o pregătire profesională anume. Pentru acești tineri există, a fost creat un proiect special în cadrul uh, căruia se predau uh, diferite cunoștințe practice, um, de la mecanici auto până la uh, personal de îngrijire și există și măsuri de pedagogie socială ținute de ofițerii forțelor uh, armate, măsuri uh, finanțate, printre altele, din Fondul Social European și eu am considerat că este un proiect, o măsură foarte bună, uh, un serviciu extraordinar oferit de ofițerii și membrii Corpului Armat al Franței prezenți acolo. De asemenea, colega noastră din uh, Madeira uh, ne-a, ne-a însoțit în, în această vizită, ne-a, ne-a oferit câteva sfaturi în legătură cu situația specială a acestor regiuni ultraperiferice și cred că a fost vorba de o îmbogățire a tezaurului nostru de cunoștințe referitor la regiunile ultraperiferice, un tezaur util nu doar pentru Comisia Regii, dar și pentru celelalte comisii ale Parlamentului European. Și cred că trebuie să înțelegem că, pe de o parte, aceste regiuni se confruntă cu propriile probleme, pe de altă parte, trebuie să le percepem ca adevărate avamposturi ale Uniunii Europene în alte părți ale acestei lumii și că reprezintă imaginea Uniunii Europene. Cam atât, vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much for this uh, detailed presentation. Mulțumim pentru această prezentare. Iată, suntem foarte bine informați. Acum avem și raportul pregătit de secretariat. Mulțumim tuturor membrilor delegației și acum putem continua cu ordinea noastră de zi. Următorul punct fiind proiectul de aviz pregătit de raportorul nostru, domnul Julo, privitor la accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul Uniunii Piețelor de Capital. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a hotărât să întocmească un raport din proprie inițiativă ca urmare a rezoluției Parlamentului European din 5 februarie 2013, îmbunătățirea accesului la finanțare uh, bancară și nebancară pentru IMM-uri și colegul nostru uh, întocmește un uh, aviz regi, pentru regii. Astăzi ne va prezenta proiectul de um, document și ca să respectăm calendarul Comisiei de Resort, trebuie să votăm la regii pe 24 mai eu propun ca termenul pentru depunerea amendamentelor să fie până la sfârșitul zilei 5, joi, 21 aprilie. Și uh, cu asta, cu acestea, îi dau cuvântul domnului Julu. Vă rog. Très bien, merci madame euh, la présidente, mes chers collègues. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Uh, să vă prezint întâi contextul uh, documentului meu, după cum am spus, E un avens care ține de chestiunea finanțării IMM-urilor. E vorba de o chestiune foarte importantă, pentru că, după cum am mai avut ocazia să subliniem în această comisie, IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei europene, în plus, având un potențial de creare de locuri de muncă foarte important. Câteva cifre eh, ca să exemplificăm, IMM-urile reprezintă astăzi 20 de milioane în Europa, reprezentând aproximativ 80.000 uh, de... Uh, reprezentând aproximativ 70% locurile de muncă din sectorul privat. Deci trebuie să reamintim că pe durata crizei care ne-a afectat uh, că, începând cu 2008, accesul IMM-urilor la finanțare a fost din ce în ce mai restrâns și mult mai dificil decât cel al marilor firme pentru că aceste IMM-uri depind foarte mult de împrumutul bancar. Colegii noștri din Comisia Econ, după cum știți, se ocupă de împrumutul bancar, creditul bancar pentru IMM-uri, dar și uh, se ocupă și de celelalte surse de finanțare, mai ales în cadrul proiectului uh, Uniunii Pietrelor de Capital. Raportorul este domnul Cras și domnia sa consideră că e necesar să se diversifice sursele de finanțare pentru IMM-uri, uh, de altfel, sunt de acord cu poziția sa pentru a îmbunătăți finanțarea economiei reale și deci a IMM-urilor prin piața de capital sau piețele de capital. Asta nu înseamnă, desigur, că piețele <clears throat> pot să înlocuiască cumva activitatea băncilor, pentru că acestea din urmă beneficiază adesea de cunoștințe locale și regionale care sunt atât de necesare. Deci, Acum, în ce privește avizul uh, comisiei noastre, în cadrul proiectului de aviz al Comisiei Regii, am dorit să mă concentrez asupra dimensiunii teritoriale și asupra finanțării europene pentru IMM-uri, pe care trebuie să uh, le facem mai atractive. Știți că uh, rapoartele de acest gen sunt foarte scurte și trebuie să păstrăm un număr limitat de idei principale și trebuie să fim cât mai conciși cu putință, așadar am uh, decis ca proiectul meu de raport să se axeze pe câteva idei simple. Mai întâi, uh, plec de la constatarea că IMM-urile noastre evoluează într-un mediu mult prea reglementat și consider că Comisia noastră trebuie să pună accentul pe necesitatea de a asigura un uh, mediu juridic stabil și clar cu reducerea constrângerilor care apasă asupra întreprinzătorilor la nivel european. Comisia, statele membre și Parlamentul, de asemenea, trebuie să încerce să garanteze coordonarea și sinergiile între diversele instrumente și programe în favoarea IMM-urilor. În ce privește finanțarea IMM-urilor eh, din fonduri europene pentru politica regională, eu consider că mm, Comisia noastră trebuie să continue eforturile pentru ca simplificarea să uh, evolueze și să se și concretizeze. Tot beneficiarii politicii de coeziune, și am avut ocazia să mai vorbim despre asta de mai multe ori, uh, suferă de pe urma complexității, a instabilității regulilor, a poverii administrative, întârzierilor de plată sau controlelor care pot uh, exista, însă firmele și mai ales IMM-urile au încă mai mult de suferit pentru că ele trebuie să facă față unui mediu uh, concurențial, iar necesitatea de a dispune de fonduri uh, le pune mari probleme, mai ales în ce privește trezoreria, uh, miza importantă pentru acest tip de firme. Și pentru multe din IMM-uri eh, nu există mijloacele necesare pentru a dispune de ser- servicii eh, suficient de competente și, până la urmă, costurile de gestionare în prea adesea sunt disproporționate, ținând cont de raporturile financiare sau de sumele în joc, mod pentru care, eh, motiv pentru care multe din IMM-urile noastre preferă să se adreseze direct băncilor. Aș mai adăuga că IMM-urile sunt victima contradicțiilor care există, pe de-o parte, între politica regională și, pe de altă parte, politica concurențială. De aceea, în raport uh, doresc să fac apel la Comisie pentru a clarifica modul în care se efectuează această uh, conexiune între politica de coeziune și regulile privitoare la ajutoarele de stat, pe de altă parte. Și ultimul punct, Cred că nu trebuie niciodată să dăm uitării numeroși parametri care determină natura fiecărui IMM în parte. La capătul lanțului uh, aceste IMM-uri uh, au uh, parametri foarte diversi. Comisia noastră are de dus o valoare adăugată în acest sens, pentru că politica de coeziune trebuie să țină cont de aceste caractere specifice ca până la urmă să ofere soluții adaptate din punct de vedere financiar. Un factor important este, sigur, dimensiunea unui IMM, există necesitatea de a ține cont de nevoile specifice micro-întreprinderilor, de exemplu, dar nu este acesta singurul parametru de, de, de care trebuie să țină cont condițiile de finanțare ale unui IMM depind de uh, locația sa, de locul unde este sau implantat. Condițiile nu sunt aceleași în Martinica sau Guadalupe cu cele din Paris. E vorba și de sectorul de activitate al unui IMM în parte, modelul sau comercial sau forma juridică sub, uh, conform care este organizat. Și printre acești parametri mai există și faza ciclului de viață al unei uh, firme aș dori să punem accentul și asupra acestui punct. Politica regională trebuie să poată aduce soluții care să fie uh, corespunzătoare, nu doar în ce privește demararea unui IMM, faza de start-up, ci și pentru a permite acestor întreprinderi, odată ce sunt finanțate, să continue să supraviețuiască, dar nu numai, să și crească. Și ca exemplu, eu cred că dacă, în anumite cazuri, dacă se va apela la instrumentele financiare, în alte cazuri, subvențiile tradiționale vor fi mai potrivite și viceversa, în funcție de fiecare situație în parte. Asta fiind câteva cuvinte, uh, așa arată principalele puncte ale raportului meu. După cum spuneam, din nefericire nu dispunem de un număr de caractere suficient Uh, pentru a relua toate ideile noastre, motiv pentru care nu exclud uh, să depun și eu amendamente la acest text și sigur că acum voi da ascultare cu interes observațiilor colegilor mei care vor putea îmbogăți raportul și voi ține cont de sugestiilor noastre în ce privește avizul sau uh, sub forma amendamentelor. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și acum discuția este deschisă. Să începem cu raportorii din umbră. Domnul Pițula, aveți cuvântul. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem i gospodinu Žulovu na dobro koncipirano mišljenju. Mulțumesc, uh, doamna președintă, mulțumesc și uh, autorului pentru un document foarte bine conceput. Eh, e bine să diversificăm sursele de finanțare. Sunt de acord că IMM-urile generează ocupare și creștere în Uniunea Europeană. De asemenea, politicile de coeziune, într-adevăr, sunt o sursă importantă de finanțare, mai ales în perioada de criză și de reducere bugetare micro-întreprinderile și IMM-urile reprezintă 90% din uh, toate companiile din Uniunea Europeană și uh, garantează două din trei locuri de muncă create în sectorul privat și reprezintă mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de antreprenoriatul din Uniunea Europeană. 9 din 10 IMM-uri, de fapt, reprezintă micro-întreprinderi cu mai puțin de uh, 10 angajați. Sunt de acord cu estimările conform cărora capitalul trebuie să fie mult mai disponibil și accesibil pentru aceste companii, ca ele să-și poată realiza întregul potențial. Accesul la finanțare eh, este cea de-a doua mare problemă cu care se confruntă mm, orice IMM în Europa. Disponibilitatea capitalului și a creditării Uh, reprezintă cele mai mari probleme cu care se confruntă companiile care uh, sunt din țări uh, care nu aparțin eurozonei. Trebuie să subliniem uh, importanța disponibilității finanțării, mai ales în regiuni cum ar fi cele insulare și cele muntoase. În plus, uh, situația este înrăutățită și de povara birocratică, absolut deloc necesară. Altă problemă. Un număr relativ mic din aceste uh, firme fac uh, comerț transfrontalier în cadrul Uniunii Europene. Sunt multe diferențe așadar între IMM-uri și sunt și multe dificultățile cu care se confruntă și din cauza cărora nu își pot realiza întregul potențial. De aceea, Trebuie să ne asigurăm că politicile și măsurile pe care le luăm sunt adecvate și că duc la o mai mare atractivitate uh, pentru activitatea de înființare și promovare de uh, firme. Mulțumesc raportorului pentru un document foarte concis și sunt convins că vom co coopera foarte bine. Mulțumesc, spune președinta. Din partea grupului ECR, nu știu dacă este aici uh, raportorul din umbră, dar dacă dorește cineva să ia cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt, pe domnul Luar. Uh, raportorul nostru roagă să-l scuzați și sunt două puncte foarte bune în acest document, cred eu. Ce anume comentariile privitoare la reducerea birocrației, la care ECR ține foarte mult și, de asemenea, comentariul că această activitate nu trebuie să înlocuiască uh, ceea ce fac băncile, ci să vină ca un ajutor și ceva suplimentar. A fost un comentariu foarte inteligent, cred eu. Uh, deci să există o activitate complementară și nu o suprapunere. Uh, aceste comentarii, cât și altele, se vor reflecta în activitatea noastră în continuare la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van Mitterbu. Mulțumesc uh, în numele raportului nostru din umbră, doamna Nicolae, care din păcate nu poate să fie aici. Uh, am câteva puncte de subliniat. În primul rând, Membrele sunt descurajate de povara administrativă care se asociază uh, cu subvenționare excesivă din partea Uniunii Europene, deci trebuie să se reducă din complexitate și să avem mai multă transparență. Doamna Nicolae salută uh, înființarea grupului de nivel înalt pentru monitorizarea simplificării fondurilor de investiții și fondurilor strategice și uh, sper că va emite recomandări importante pentru simplificarea finanțării IMM-urilor, apoi uh, Uh, rețeaua Enterprise Europe este o sursă importantă de informații pentru IMM-uri și startup-uri în ce privește regulamentele și modul de a uh, profita de oportunitățile subvenționării UE și creditarea. Pe la nivel național, această informație trebuie să fie pusă la dispoziție, de asemenea. De aceea, doamna Nicolai uh, face apel la statele membre să dispună de un ghișeu unic similar acestei rețele Enterprise Europe un al treilea punct al domnului Nicolai, și anume e nevoie să uh, existe un acces alternativ la finanțarea din partea mmr urilor mai puțin uh, costisitor și complicat. Lansarea Uniunii uh, Capitalurilor uh, este foarte importantă în ce privește crearea accesului echitabil la oportunități de finanțare pentru mmr uri în toate statele membre. Uh, nevoile IMM-urilor sunt foarte diferite între ele, nu există o practică uh, care să funcționeze pentru fiecare în parte, de aceea doamna Nicolae consideră că tehnologiile uh, de finanțare inovative au mare potențial, de exemplu fintech uh, permite investitorilor și IMM-urilor să identifice în mod mai eficient parteneriate de beneficiu pentru toate părțile și ar dori să depună niște amendamente în acest sens. Și, în ultimul rând, doamna Nicolae salută apelul raportorului Econ ca statele membre să ducă la mai mult alfabetizare financiară, ca să spun așa, implicând mai mult IMM-urilor, IMM-urile și e bine că uh, trebuie să că se sublinează că și educația este importantă pentru o mai bună situație a IMM-urilor în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Următoarea persoană care vorbește în numele raportorilor din umbră, din partea uh, verzilor, doamna Vana. Da, raportarea mea spune că e bine că se discută adesea situația IMM-urilor pentru că are un mare potențial uh, mai ales la nivel local, nu doar european, Eh, mulțumim raportorului pentru documentul său. Suntem de acord cu el că coordonarea, sinergiile între instrumente și programe de susținere MMR-urilor trebuie să fie garantate. Am insistat mai ales asupra eh, importanței MMR-urilor pentru economia europeană pentru a avea mai multă creștere eh, durabilă. Aici subliniem că Integrarea principiilor economiei circulare ne va ajuta să obținem acest scop și va genera locuri de muncă ecologice. Sunt multe oportunități de inovare uh, pentru a crea locuri de muncă durabile, de exemplu, proces de achiziții publice ecologic pentru uh, a avea o dezvoltare durabilă a IMM-urilor, de asemenea, IMM-urile importante pentru uh, dezvoltarea piețelor locale, trebuie să ținem cont și de asta și contribuția fondurilor europene de investiții și structurale trebuie menținută. Eu personal aș dori să profit de ocazie ca să vă reamintesc ce, uh, ce se întâmplă cu decalajul de gen, de exemplu, în uh, Small Business Act, Cred că Comisia și statele membre trebuie să facă mai multe eforturi pentru a participa mai mult, uh, pentru a permite o mai mare participare a femeilor în activitatea IMM-urilor, să insistăm mereu pe acest punct până când vedem că vin și rezultatele. Vă mulțumesc pentru co- cooperare de calitate. Thank you very much. The next shadow. Mulțumesc. Doamna D'Amato, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Avizul colegului nostru este de mare interes pentru Comisia Regii și suntem foarte atenți la ce se întâmplă cu dezvoltarea IMM-urilor. Și eu sunt raportoare privitoare la, pe obiectivul tematic 3, deci competitivitatea IMM-urilor. Colegul nostru subliniază că IMM-urile au de suferit de pe urma complexității reglementării și a poverii administrative în a avea acces la fondurile structurale și de investiții. Deci și eu cred că trebuie să cerem o mare simplificare din partea Comisiei și să vedem care este legătura între reglementarea fondurilor structurale de investiții și Uh, reglementarea privitoare la ajutoarele de stat și în legătură cu necesitatea de a asigura sinergia, coordonarea și complementaritatea între diversele instrumente privitoare la IMM-uri ale Uniunii Europene, uh, Mișcarea 5 Stele și subsemnata am, multe îndoieli în ce privește inițiativa uh, pieței, Uniunii Piețelor de Capital pentru a dezvolta uh, împrumutul nebancar, sistemul bancar din umbră, cum se uh, numește el, și finanțarea pieței de capital în Europa cu atenție asupra infrastructurii și IMM-urilor. Ideea Comisiei ar fi, și subliniez ar fi, condiționată, deci, ca printr-o piață europeană a capitalelor mai armonizată, uh, Avantajul de posibilități de a avea acces la credit pentru cetățeni și firme să fie mai mare, îmbunătățind și omogenizând includerea lor financiară independent de statul membru din care fac parte. Avem dubii în legătură cu beneficiul pe termen mediu și lung al acestor măsuri pentru IMM-uri și pentru cetățeni în general. Să luăm un exemplu. O prioritate a Comisiei, relansarea uh, în alte calități anume practica de cesionare a unui portofoliu de împrumuturi a unei bănci și apoi reintroducerea pe piață după transformarea lor în titluri negociabile, cum ar fi, de exemplu, obligațiunile care deci pot fi comercializate și pot fi cumpărate de investitori. Noi credem că asta ar fi ceva foarte periculos, pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Investitorii achiziționează aceste titluri și sunt uh, rambursați doar dacă împrumuturile conținute în aceasta sunt rambursate și ele. Deci, această tehnică a reprezentat nucleul crizei financiare, pentru că a permis băncilor să transforme credite foarte riscante, toxice, în titluri clasificate cu triplu A, deci având uh, cel mai mare rating. Comisia Europeană vrea să definească ce sunt aceste bune transformări de titluri printr-o serie de criterii uh, care să ducă la simplificare și transparentizare. Dar procesul acesta de transformare a titlurilor, deci recofinanțarea, înființarea de noi titluri și furnizarea de garanții e efectuată de băncile de investiții, atunci Asta va duce implicit în Europa la promovarea activității băncilor de investiții uh, față de uh, tradiționala relație bancară. Și aici nu cred că am, avem nevoie să subliniem rolul pe care l-au avut băncile de investiții în criză. De aceea noi credem că o relație bancară tradițională este cea care trebuie menținută ca fiind principala măsură de finanțare a IMM-urilor. Deci asta trebuie să susținem noi și nu această titrizare propusă de comisie. Colegul? spune că e necesar să îmbunătățim finanțarea, finanțarea economiei reale prin piețe de capital, pentru ca finanțele europene să fie mai atractive pentru IMM-uri. Însă ideea e că a transfera riscurile de la bănci la institute curatură non bancare cum ar fi fondurile de pensie, nu înseamnă că sistemul nu va fi mai puțin riscant ba chiar ar putea crea noi forme de hazard moral, în cazul în care în viitor fondurile de pensii vor intra în criză și vor trebui să fie salvate cu banuri, banii contribuabililor. Noi credem că uh, creșterea uh, cererii interne cu absorbirea uh, inflației este un ajutor reciproc pentru a se dezvolta întreaga zonă europeană, nu doar că este și o necesară reformă a sectorului bancar privat, cu separarea între banca tradițională și banca de investiții, astfel încât tot sistemul va fi mult mai rezistent. Mulțumesc! Thank you. very much. We continue now with the... Mulțumesc. Continuăm cu domnul Nilsen. Aștept cuvântul, domnule. De här frågorna om eh, credit. Mulțumesc. Discutăm despre credite și finanțări pentru IMM-uri. Probabil că acest subiect uh, va mai fi discutat uh, și în viitor. Trebuie să vedem cum să ușurăm uh, viața IMM-urilor ca să obțină mai multe credite. Băncile sunt importante, însă, subliniez, trebuie să vedem ce experiențe s-au acumulat în alte țări. Au existat fuziuni ale unor bănci, există un fel de concentrare în acest domeniu bancar. Avem adevărați giganți în domeniul bancar Ehm, cu agenții în anumite orașe, dar foarte puține birouri în zonele rurale. Și atunci, eh, pentru IMM-uri este foarte greu să meargă și să ceară un credit, un împrumut. Și, da, trebuie să găsim acele mijloace inovative, Uniunea Creditelor sau altele, forme alternative, alternative de finanțare ca să putem să facem ceea ce băncile nu pot face. În sfârșit, discuția aceasta va continua. Apoi, am încercat să vedem care ar fi uh, formulele juridice de asociere posibile. În anumite țări se vorbește despre IMM-uri, ca și cum ar fi uh, Uh, ceva compact, dar de fapt ele sunt foarte diferite. Fiecare entitate are nevoile sale de finanțare, are specificul său. Trebuie să fim mai, mai atenți la asta. 10% dintre IMM-urile europene nu sunt societăți anonime sau pe acțiuni, mai bine zis, sunt de tip cooperativă. Ele, deci, nu pot să acceseze anumite tipuri de finanțare. Deci, mi-ar fi plăcut să uh, arătăm că sistemul de sprijin al UE este la dispoziția tuturor IMM-urilor, oricare ar fi personalitatea juridică a acestor entități. Și asta e important. Mulțumesc foarte mult, doamna Bresu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Julu, s-au spus multe lucruri aici. Aș vrea să știu dacă v-ați gândit la cum ar putea să fie exploatat potențialul IMM-urilor în contextul planului Juncker. Pentru că, tocmai, planul de investiții ale, al Juncker conținea, printre altele, o axă special dedicată IMM-urilor. Aveți date în acest sens? Ce se întâmplă? s-ar putea să fie acesta începutul uh, unei piețe a capitalelor pentru IMM-uri. Poate aceasta ar fi drumul pe care ne angajăm. Poate că este o idee care merită să fie exploatată. Vreau să vă mai întreb uh, dacă vă veți gândi și la asta, știu că timp, mai bine zis spațiul pe care l-ați la dispoziție pentru a scrie acest raport este unul restrâns, dar vreau să vă pun această întrebare. Mulțumesc, domnul Novakov. Mulțumos. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-l felicit pe domnul Julo pentru eforturile sale, pentru că ne-a dat un aviz cât se poate de echilibrat și de înaltă ținută. Aș vrea să spun că sprijin ideile conținute în acest raport și mai cu seamă tot ce înseamnă reducerea birocrației și simplificarea de accesare a fondurilor europene. Am citit într-un sondaj recent cum că 70% dintre proprietarii de IMM-uri spun că există o adevărată supradoză de birocrație în uh, Europa și cred că 70% dintre patronii de IMM-uri nu e puțin lucru. Se vorbește deseori despre lipsa de finanțare, de lipsa de credite pentru IMM-uri, dar nu este chiar așa. Este o lipsă de acces la finanțare mai degrabă. Aveam, aveam COSME, aveam planul Jung operaționale pe plan local, regional și așa mai departe. Însă, mai mult decât atât, aceste firme nu au capacitatea de a depune cererile, de a gestiona și de a da socoteală după încheierea programelor europene. Știu de ceva exemple din mai multe țări din Uniune, unde există un uh, instrument specific pentru companiile startup în acest sens, dar chiar și la startup-uri e nevoie de resurse financiare și administrative. Și dacă acest startup, această companie aflată la început, are capacitatea uh, administrativă, poate că nu mai este chiar așa un startup, așadar uh, trebuie să fim flexibili când punem la punct aceste instrumente, mai ales pentru părțile mai vulnerabile în economia noastră, cum sunt aceste IMM-uri și aceste startup-uri. Cred că trebuie să accelerăm lupta împotriva birocrației. Nu ne putem permite să mai continuăm așa. Costurile asociate cu gestiunea proiectelor europene se ridică cam la 8%. Astea sunt cifrele oficiale poate și mai mult, dacă este să calculăm aici și tot ce înseamnă consultanța, consiliere și alte servicii aferente. Poate că se ridică la peste 10%. Ce ar însemna să ai un sistem de aprovizionare a apei în care se pierde din sistem un litru din 10? Ar fi ceva extrem de neeficace și cred că trebuie să ne gândim la treaba asta și sunt sigur că grupul de înalt nivel ne va da încă și mai multe idei și rezultate înainte de data limite care ne-a fost anunțată. Mulțumesc, domnul Hetman are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu aș dori să subliniez ceea ce a spus numai ce domnul Novakov. Vreau să Felicit, bineînțeles, pe domnul raportor Julo. Este un bun punct de plecare în discuția noastră privitoare la sprijinul pe care le putem acorda IMM-urilor. Însă vreau să vă atrag atenția asupra două aspecte aici. În primul rând, trebuie să definim cât se poate de clar acele zone și perimetre în care sistemul bancar nu are oferte către IMM-uri, deci nu poate să le ajute. Exact în acest sens se pot propune alternative prin mai multe instrumente, împrumuturi, garanții, etc. Și lucrurile merg foarte bine în diverse țări în Europa, pentru că atunci când băncile văd că există o concurență din partea sectorului public la activitățile lor, cu folosirea fondurilor structurale, atunci aceste bănci își reduc și ele pretențiile pe care le solicită uh, celor care vin să le ceară împrumuturi și uh, cât privește profitul scontat sau eficiența. Bineînțeles că imm au nevoie de bani ieftini pentru a putea să se dezvolte și cred că, da, trebuie să subliniem aici și importanța simplificării procedurilor. care, bineînțeles, vizează solicitările de finanțări europene. Și aici apare și factorul timp. Antreprenorul respectiv uh, este supus unei presiuni a timpului pentru a solicita și pentru a obține finanțarea respectivă. Nu trebuie să uităm că uh, firmele trebuie să meargă foarte repede, să se miște foarte repede și dacă durează o eternitate să obții aceste fonduri, atunci totul devine cât se poate de lipsit de sens cât privește această simplificare. Avem fonduri de la Cosme și de la Orizont 2020. Dacă este să vedem obținut bani prin aceste programe, observăm că, de fapt, foarte puține IMM-uri folosesc acești bani până la urmă, pentru că procedurile sunt extrem de greoaie și complexe. Mulțumesc, domnule Van Nistelrooy. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trei elemente. La punctul 5 se vorbește despre diferențele existente între uh, sectoare și domenii de activitate. Poate că ar trebui să procedăm altfel, să facem un inventar al instrumentelor disponibile în toate uh, țările din Uniunea Europeană. Aici vorbim despre piața capitalurilor pentru IMM-uri. O chestiune transversală, în condițiile în care știm bine cât de mari sunt diferențele între diferitele țări, uh, țări uh, membre și între regiunii să nu mai vorbim despre regiunile noastre afectate de criză. Deci, trebuie să nu uităm această panoramă a regiunilor noastre, specificul lor, să ne uităm zonele de convergență, zonele de tranziție și așa mai departe. Și atunci nu mai vorbim așa în general, ci avem o abordare mai concretă la punctul 5, tocmai asta spune raportorul, că regiunea unde se găsește compania respectivă este foarte importantă. Și bineînțeles că mixul de instrumente financiare trebuie să fie diferit în funcție de regiune. Probabil că această abordare a comisiei este mult prea orizontală. Punctul 4 vorbește despre ajutoarele de stat. Sunt de acord. Într-adevăr, prin orizont 2020 se pot acorda bani în mod direct IMM-urilor fără niciun fel de obstacole. Așadar, e bine ca la acest punct 4 să se menționeze problema ajutorilor de stat care trebuie să fie clarificată. Deci sunt de acord. Și a treia observație definiția acestor IMM-uri. Avem și startup-urilor, acele firme aflate la început care solicită finanțări. Deseori se vorbește despre acel uh, prag de 10 angajați, dincolo de care nu mai poți să spui că ești IMM, însă avem și micro și startup-urile care uneori uh, au doar patru angajați. Deci, de fapt, iarăși ne întoarcem la problema definițiilor care nu sunt uh, convergente. Voi prezenta amendamente, de altfel, în acest sens, pentru ca textul să fie mai precis. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultima întrebare, domnul Polcec, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Covana Vazon, la nici asta, cin pan colega Hetman. Aș dori să continui cele spuse de colegul uh, Novakov și domnul Hetman. Este vorba de problema poverei birocratice. Pentru mine este deosebită de, deosebit de importantă securitatea juridică fără de care întreprinderile mici și mijlocii nu vor putea funcționa în mod adecvat, cu o birocrație um, redusă și cu norme legale simple și transparente. Din acest punct de vedere, cred că un asemenea context juridic stabil este posibil de creat doar prin simplificarea amintită. Noi ce am putut să ne întâlnim cu membrii grupului uh, la nivel înalt și cred că am putea să introducem acest aspect în text, și știu că este limitat din punctul de vedere al cuvintelor. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Dau din nou cuvântul raportorului, dacă dorește. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte, o să fiu foarte succint. Stați liniștiți. În primul rând vreau să mulțumesc raportorul din umbră și colegilor care au făcut uh, observații, propuneri și alte sugestii care demonstrează cât de interesant este acest uh, subiect pentru noi toți, pentru Comisia Regii. E vorba deci de uh, accesul la finanțare a IMM-urilor noastre în Europa. Am luat notă de aceste comentarii, bineînțeles, și nu vreau să o iau de la capăt, să intru în detalii, dar am observat că toată lumea este interesată de acest subiect, accesul la capitaluri al IMM-urilor, apoi accent pe diversitatea conținută uh, în sânul acestui grup de IMM-uri europene, în funcție de regiuni, de teritoriu și oricum definiția nu este deloc omogenă. Și da, într-adevăr, um, IMM-urile sunt foarte diferite de la o țară la alta, de la o regiune la alta. Domnul Van Nistelrooy a subliniat asta. Și încă un aspect important, simplificarea. Se vorbește despre accesul imm la la uh, editare, care trebuie să fie simplificat, dar nu numai. Apoi, complementaritatea între accesul la capitaluri uh, și respectiv la finanțarea bancară, toată lumea uh, Uh, e de acord că astăzi IMM-urile au nevoie de această diversitate de surse de finanțare, dar în condiții de transparență și complementaritate totale între cele două tipuri de finanțare. Apoi, uh, securitatea sau siguranța oferită de aceste instrumente de capital pentru IMM-uri. IMM-urile da să aibă acces la aceste instrumente, dar într-un mod sigur și cât privește planul Juncker, mă refer numai la partea franceză, au existat vreo 20 de proiecte care au fost uh, semnate. Grupuri de IMM-uri uh, au uh, depus aceste cereri. Ele reprezintă mai bine de 30.000 de IMM-uri în 22 de proiecte semnate. Eu, în acest raport, am dorit un lucru, dar să nu uităm că ECON este comisia vizată pe fond. Am dorit așadar să aduc și acest accent al regii în subiectul finanțărilor pentru IMM-uri. Mulțumesc pentru comentarii, pentru sugestii, aștept amendamente, aștept propuneri pe care le voi prelua. Uh, pentru că aveți, bineînțeles, cu toți ocazia să depuneți amendamentele până la data pe care ați menționat-o, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult! Uh, uh, am greșit pentru că n-am dat cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Înainte de a o face, permiteți-mi așadar să-l salut aici pe reprezentantul DG Regio, DG FISMA de la Comisia Europeană și vă rog să luați cuvântul. Da. Alexi Mașon de la DJ FISMA, mulțumesc, doamnă președinte. Câteva cuvinte despre Uniunea Pieselor de Capital. Așa cum știți, Comisia a publicat uh, un plan de acțiune privitor la acest subiect pe 15 septembrie, una dintre principalele priorități este îmbunătățirea accesului la finanțare pentru firme, mai ales pentru IMM-uri, obiectivul fiind acela de a completa uh, la, accesul la finanțarea bancară prin deschiderea uh, surselor de finanțare pe piața de capital pentru a avea mai multe surse de finanțare uh, uh, inovatoare, mai ales pentru startup-uri și pentru firmele care doresc să se extinde. Aici uh, se vorbește despre o serie de măsuri care sunt folosite pentru a îndeplini aceste obiective. Aș da trei exemple de astfel de măsuri sau acțiuni. În primul rând, un pachet pentru a um, potența sursele de finanțare de capital, uh, de risc apoi crearea unui fond al fondurilor pentru capitalul de risc în Europeană și apoi revizuirea legislației numit care vizează instrumentele specifice de finanțare prin capitalul de risc și instrumente conexe. Apoi, să se conecteze mai bine IMM-urilor cu o serie întreagă de surse de finanțare, ideea de a avea uh, o informație ierarhizată, accesibilă pentru imm ca să înțeleagă cum se accesează fondurile, etc. Și am luat notă și de ideea de a avea un ghișeu unic în diferitele țări ale noastre, care să vizeze toate sursele alternative de finanțare, apoi uh, revizuirea acelei directivi privind uh, prospectus, ideea este aceea ca cerințele să fie mai uh, puțin stringente pentru IMM-uri, pentru IMM-urile cele mai mari, bineînțeles, care doresc să intre sau să acceseze, mai bine zis, piețele publice de capital, mai ales capital de risc. Mulțumesc foarte mult, DG Regiu nu dorește să intervină. Vă mulțumesc. Iată ultimile observații în, acest, în uh, această discuție privitoare la IMM-uri. Vreau să vă reamintesc că data limită de depunere a amendamentelor este pe 21 aprilie la ora 5 după masă. E o vineri. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de aviz pregătit de raportoarea doamna Constanțe Crel, pregătirea revizuirii post-electorale a MFF-ului, cadrul financiar multianual 2014-2020, uh, contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei, Regulamentul privind cadrul financiar uh, multianual spune că Comisia trebuie să ne prezinte acest document înainte de sfârșitul 2016. Cel mai târziu, Comisia Buget a hotărât uh, să aibă un raport strategic privitor la revizuirea postelectorală a acestui cadru. Ideea este ca Comisia să știe din timp care sunt acele chestiuni pe care Parlamentul și le dorește să fie cuprinse în revizuire. Regii are și ea uh, un aviz în acest sens. Raportor astăzi este doamna Crel, care ne prezintă proiectul de aviz, punctele vizate, revizuirea cadrului, Uh, pachetele financiare naționale prealocate, eficiența granturilor versus alte instrumente, garanții, împrumuturi, etc., bancare, avantaje și dezavantaje pentru un cadru financiar multianual pe șapte ani. Un subiect foarte important pe care îl abordăm astăzi și vom vota avizul la regii pe 24 mai, ca să ne potrivim cu uh, calendarul celelalte comisii. Comisia Buget, pe 21 aprilie, aceeași dată, data limită pentru amendamente, ca să aveți suficient de mult timp pentru a discuta pe îndelete. Doamna Crel, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Für mich, äh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Pentru mine, începutul săptămânii acestei săptămâni a fost puțin uh, ciudat, pentru că astăzi am aterizat pentru prima dată din nou pe aeroportul din Zaventem, în urmă cu două ore și situația nu este deloc uh, normală. Sunt puț- aterizează puține avioane, nu este prea multă lume acolo, deci situația nu este deloc normală. Este cu atât mai important ca noi să ne continuăm activitatea noastră normală aici la Parlamentul European pentru a demonstra că oricât de grave ar fi atacurile teroriste, acestea nu trebuie să ne influențeze munca. Însă situația nu este atât de simplă cum ne-am putea închipui. Oricum, ar fi situația, astăzi, astăzi aș dori să vă prezint uh, avizul uh, meu privind planificarea uh, bugetară. Eu aș avea o remarcă suplimentară pe lângă cele spuse de dumneavoastră, doamna președintă. Există o legătură cu re- revizuirea la jumătatea termenului a politicii de coeziune. Deci acest, acest aspect este legat de revizuirea cadrului financiar multianual. Unii spun că ar trebui să fie discutată și politica de că se discută despre revizuirea cadrului financiar multianual, însă pentru că în Parlamentul European întotdeauna a fost deosebit de important să fie apărat bugetul uh, pentru coeziune. Mulți dintre cei care consideră că dispunem de un buget foarte mare, care ar putea să fie folosit mult mai bine pentru alte lucruri. Uh, tocmai datorită faptului că există aceste două tabere, există aceste puncte de legătură între cele două teme. Uh, și eu mi-aș fi dorit ca acest uh, proiect de aviz să fie mult mai, mult mai lung, însă, din păcate, există o limitare din acest punct de vedere. Voi ține cont de amendamente și chiar doresc să-i încurajez pe colegi să depună amendamente. și există câteva puncte pe care le putem aprofunda. După cum puteți observa, la începutul acestui aviz spun foarte clar că politica de coeziune nu este un obiectiv în sine, nu există pentru a putea tăia panglici roșii la diferite noi proiecte, ci politica de coeziune este un program de investiții pentru regiuni, pentru a ajuta aceste regiuni, indiferent de situația în care se află aceste regiuni. Există regiuni care au nevoie de un sprijin mai puternic, pe de altă parte există regiuni care se află din punct de vedere economic într-o situație mai bună și cu toate acestea depind de sprijinul uh, fondurilor europene pentru anumite proiecte și, în continuare, politica de coeziune este singurul instrument care subliniază acest concept al coeziunii, al solidarității între statele membre ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea, în acest aviz, mă pronunț foarte clar pentru următoarele. Chiar dacă nu dispunem de informații uh, extinse, pentru că noua perioadă de programare abia a început, însă ne dorim să nu fie redus bugetul pentru politica de coeziune. În acest proiect de aviz este important să atragem atenția asupra faptului că comasarea celor cinci fonduri reprezintă un pas deosebit de important. Fond, uh, să comasăm și fondul agricol și fondul de, pes- de pescuit cu fondurile structurale, fondul de coeziune și fondul de investiții și uh, mă bucură faptul că am reușit să vizitez un proiect care mi-a demonstrat că lucrurile funcționează, că se creează efectele de sinergie căutate și că, într-adevăr, această comasare a dus la o îmbunătățire, la o mai bună înțelegere a, a modului în care funcționează acest fond. Poate că acest lucru nu se întâmplă peste tot, însă există anumite exemple pozitive la care ne putem referi, pentru că eficiența, eficacitatea în care, cu care sunt folosite fondurile și orientarea înspre rezultate a cheltuirii acestor fonduri sunt deosebit de importante pentru această uh, Uh, perioadă de, de finanțare, nu doar din punctul de vedere al instanțelor de control, dar și din punctul de vedere al dorințelor noastre, și anume să ne dorim uh, să, ne dorim să vedem obi- uh, rezultate concrete în regiuni. În acest proiect de aviz este important faptul că cerem o simplificare a accesului la aceste fonduri. Cred că simplificarea poate fi promovată și mai mult. Știm că există un grup de lucru la nivel înalt în Comisia Europeană, un uh, grup de lucru uh, de la care am auzit anumite propuneri care pot duce la o simplificare. Știu în același timp că câteva din ideile introduse în regulamentul general deja funcționează, sumele forfetare în uh, FEDER, de exemplu, au dus la o îmbunătățire, însă cred că trebuie să mai facem multe pentru a întări eficacitatea cheltuirii fondurilor. Așa cum, s-a, așa cum am afirmat la mai înainte, referitor la accesul la credit a IMM-uri și în acest context este uh, de programare abia, abia a început și poate cu fondurile existente au fost achitate facturile trecute, însă mă întreb dacă nu cumva peste 3-4 ani ne vom regăsi în aceeași situație problematică ca astăzi. Este un lucru foarte plauzibil și nu cred că îl putem accepta și în contextul uh, revizuirii cadrului financiar multianual trebuie să ne uh, să reflectăm la această problemă pentru că dacă nu, Uh, regiunile și proiectele deja demarate vor avea de suferit. În mai multe cazuri am, uh, am văzut că aceasta este realitatea. Comisia nu spune foarte clar că există o deficiență de, de finanțare, ci găsește uh, soluții inovatoare pentru a achita facturile respective ceea ce, desigur, nu contribuie la acceptarea proiectelor europene în regiunile europene. Politica de coeziune europeană trebuie să fie percepută ca un instrument pozitiv, ar trebui să o uh, comunicăm într-o lumină pozitivă și nu este deloc uh, util când apar probleme de finanțare sau când apar probleme uh, birocratice pentru a accesa aceste fonduri. Pe de altă parte, cred că este important să atragem atenția asupra faptului că nu uh, trăim doar din uh, fonduri, uh, din, din fond, nu depindem doar de fonduri uh, europene, de, grant, de granturi, ci există și instrumente financiare care nu ar trebui să fie extraordinar de uh, complicate ci să reprezinte tocmai ideile pe care le aveam noi în momentul în care am lucrat la noul regulament uh, financiar. Nu știu dacă Ian Olbricht este prezent. Discutasem cu el uh, despre raportul de care se ocupă el în Comisia pentru Bugete și cred că respectăm aceeași linie. S-a repornit această dezbatere privind durata cadrului financiar multianual și uh, durata de asemenea programelor noastre, programelor din politica de coeziune, durata programului Orizont 2020. Eu consider că această perioadă pe uh, șapte, nu, perioadă de șapte ani uh, se întemeiază pe argumente valide Există ideea alinierii la durata mandatului Parlamentului și a Comisiei Europene, însă în politica de, de, de coeziune, o perioadă de 5 ani nu ar fi, nu ar fi adecvată. Drept urmare, am găsit această formulare care susține o perioadă de derulare de 7 ani, Însă amintesc și perioada uh, și posibilitatea de a avea două perioade de câte cinci ani, însă nu doresc să anticipez o dezbatere pe care urmează să o, să o purtăm. Eu consider că ambele variante ar fi acceptabile și cred că aș putea să discut cu ceilalți raportori din uh, umbra, însă cred că uh, Până, până la urmă, discuția despre durata cadrului financiar multianual nu trebuie legată în mod special de uh, perioada limitării uh, proiectelor, programelor pe, șapte, pe cinci ani sau de două ori cinci ani sau șapte ani, ci uh, trebuie să discutăm despre viitorul politicii de coeziune. Cam atât, foarte pe scurt, și aștept cu nerăbdare uh, propunerile dumneavoastră de îmbogățire a acestui uh, proiect de aviz. Vă mulțumesc. Thank you, thank you very much. Now we are... Vă mulțumesc. O să dau uh, cuvântul acum raportorilor din umbră. Primul este domnul Novakov, în numele PP, vă rog. Thank you very much, Chair. Uh, again, first of all... Vă mulțumesc, doamnă președintă, din nou. Aș dori să mulțumesc, doamnă Crel, pentru acest uh, aviz uh, foarte mult. Vă mulțumesc pentru uh, cooperarea și discuțiile pe care le-am purtat pe marginea amendamentelor preconizate de mine. Desigur, revizuirea și reevaluarea cadrului financiar multianual reprezintă un moment crucial pentru perioada actuală de programare, mai ales datorită faptului că situația că această, această, această perioadă de programare nu va fi 2014-2020 și 2016-2020. Avem regula N plus 2, N plus 3, care sper că va, că va permite regiunilor să-și finalizeze proiectele începute așa cum intenționau inițial. sinergia este, sinergiile sunt uh, deosebit de importante și în ciuda eforturilor depuse de doamna comisar Crețu, eu cred că ne putem aștepta la un potențial mai mare din punctul de vedere al sinergiilor comasării diferitelor fonduri. Mi-aduc aminte de discuțiile purtate pe marginea planului Juncker și se spunea că acesta va, uh, va completa programele uh, FACE. Și aș dori să vă dau un exemplu de ce cred că nu se profită la maxim de acest uh, potențial. Fondul social și fondul de ajustare la globalizare acoperă exact aceleași chestiuni și depinde de statul membru care dintre aceste fonduri vor fi uh, accesate. Deci beneficiarii potențiali nu mai înțeleg exact uh, cărui fond ar trebui să se adreseze. Deci consider că trebuie să fim foarte precauți pe parcursul revizuirii, respectiv revalorii cadrului financiar multianual. Aceste, această situație extraordinară generată de criza refugiaților este o temă extrem de delicată. Chiar dacă s-a făcut o, o sugestie foarte bună, s-a făcut această uh, propunere de a recurge la marja existentă pentru a ajuta statele care au cel mai mult de suferit în urma valului de refugiați. Însă, uh, Uh, pe, ca o idee de viitor, nu cred că este bine să epuizăm margele existente pentru a face uh, față acestei crize. Nu suntem, nu vom ști când se va termina această criză și nu aș dori să ajungem în situația să cheltuim toate rezervele pentru a face față crizei refugiaților și să rămânem fără niciun bani care să ne permită să finanțăm măsurile dedicate tinerilor, dedicate uh, întreprinderilor mici și mijlocii, tinerilor uh, întreprinzători și așa mai departe. Deci vă mulțumesc pentru acest proiect de aviz și vă asigur că voi contribui la definitivarea sa prin uh, depunerea unui număr de amendamente. Mulțumesc! Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Liuar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei Crel pentru un proiect de aviz uh, în general echilibrat, cu care putem fi de acord. Noi considerăm că plafoanele de plăți convenite de statele membre pe perioada 2014-2016 să fie respectate. Drept urmare, nu suntem de acord cu o sporire a, bugetul, a bugetului, ci o mai, suntem de acord cu o mai bună folosire a resurselor existente. Criza refugiaților, chiar dacă este una tragică, nu trebuie să ducă la depășirea plafoanelor bugetare stabilite deja. Pentru grupul politic ECR, o finanțare durabilă a bugetului Uniunii Europene este deosebit de importantă. Trebuie să fie respectate competențele suverane ale statelor membre, trebuie să ne concentrăm asupra proiectelor uh, proiectelor uh, importante și um, remarcile domnului Novakov privind suprapunerea între ECF și Fondul Social European sunt deosebit de relevante. Trebuie să evităm întârzierile în programare și întârzierea plăților care au dus la întârzieri în uh, programul 2014-2020. Aceste întârzieri trebuie să fie evitate pentru a ne asigura că politica de coeziune este pusă în aplicare și să evite un impact negativ asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Și din acest punct de vedere există o legătură evidentă cu subiectul dezbătut înainte. Doamna Crel a făcut trimitere la noile instrumente financiare care sunt foarte interesante. Și aș dori să insist asupra faptului că Uniunea Europeană ar trebui să financeze doar măsuri care aduc o adevărată plus valoare. Deci dacă contribuția Uniunii Europene duce la mai mult decât suma contribuțiilor individuale aduse de statele membre. Cheltuirea acestor fonduri nu trebuie să devină un mod de viață pentru, pentru beneficiarii acestor, uh, acestor uh, fonduri. Într-adevăr, planificarea multianuală aduce avantaje pentru sectorul public, însă eu cred că întotdeauna vom purta această dezbatere uh, referitoare la echilibru între previzibilitate, uh, durabilitate și flexibilitate. Este adevărat că unele instrumente uh, care țin de flexibilitate sunt utile, însă plata în avans a unor sume nu trebuie să ducă la, dezeli, la un dezechilibru în acest buget. În concluzie, câteva cuvinte referitoare la simplificare. Eu cred că Comisia încurcă acest concept al simplificării cu calitatea liniilor uh, directoare pe care le, le oferă Comisia Europeană, sau cel puțin așa înțeleg eu afirmația din raportul prezentat de Comisia Europeană. Nu așa stau uh, lucrurile. Simplificarea trebuie să vină în beneficiul celor care depun cererile. Trebuie să fie în favoarea statelor membre și nu în beneficiul Comisiei Europene și a angajaților Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu sunt uh, următorul raportor din, uh, din umbră și permiteți-mi să vă prezint părerea mea în limba bulgară. Преди всичко бих искала да благодаря на докладчика на Реджи, госпожа... Dragi colegi, aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei Creel, doamna raportoare din partea comisiei noastre pentru avizul pregătit și aș menționa, dacă îmi permiteți, câteva chestiuni, cred eu, de importanță în legătură cu care Aș vrea să văd că există un consens, dacă se poate. În primul rând, revizuirea CFM trebuie să țină cont de circunstanțele politice actuale, criza migrației, lupta împotriva terorismului și apoi consecințele până la ora aceasta necunoscute ale crizei economice și financiare. Apoi, mai sunt și cazuri de plăți întârziate în programe, uh, apoi întârzieri în perioada de planificare și în programele ele însele și e important să notăm că la ora actuală e imposibil să determinăm uh, eficiența unui anumit program care deja a demarat. De aceea, trebuie să maximizăm pe cât posibil eficiența politicilor de coeziune și, de asemenea, să mobilizăm toate resursele posibile din statele membre pentru a aplica uh, recomandările semestrului european și să sporim capacitatea și eficiența în implementarea programelor de coeziune. Trebuie să găsim echilibrul corect între un buget care se concentrează pe rezultate, pe de o parte, și apoi, pe de altă parte, simplificarea procedurilor și, de asemenea, măsurile uh, legate de un management mai bun. În uh, programele actuale, inclusiv cele privitoare la uh, cooperare, uh, pot fi uh, extinse și la chestiuni care se referă la um, uh, probleme legate de migrație cu priorități specifice, specifice și putem uh, combina anumite subvenții cu alte instrumente naționale, cu uh, programul FACE, cu flexibilitate, de asemenea pentru a putea facilita apariția de noi proiecte și pentru a crea stimulente pentru investițiile private. Avem nevoie de toate mecanismele pentru coordonare, pentru a garanta Uh, și o reciprocitate a programelor și pentru a găsi o bună combinație între nivelul național și nivelul mm, european. Uh, sigur, și cu implicarea băncii uh, europene de investiții. <clears throat> Comisia Europeană ar trebui să emită recomandări pentru a se îmbunătăți programele sigur, în ce a mai rămas din Uh, faza actuală a CFM pentru a ne asigura o cât mai bună punere în aplicare a uh, unui buget uh, limitat totuși până acum și fără a modifica portofoliile naționale actuale, trebuie să luăm măsuri pentru a simplifica punerea în aplicare și ca să ajungem la uh, cât mai multă sinergie între fondurile structurale și celelalte programe ale Uniunii Europene și să găsim moduri de a combina subvențiile și alte instrumente naționale. Trebuie să ținem cont de contribuția uh, fondurilor europene de investiții pentru a se realiza un bun management și pentru a se implementa recomandările din semestrul european. Mulțumim, domnul Omarji. Uh, nu pe nimeni din grupul lui să dau cuvântul următorului vorbitor, vă rog. Uh, doamna Vana. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, doamna Crel, pentru prezentarea proiectului de aviz care este uh, foarte bun din punctul de vedere și cu care putem fi de acord din multe puncte de vedere. V-ați referit foarte bine la importanța generală a fondurilor structurale din punctul de vedere a obiectivelor Uniunii Europeană 2020 și o mai bună folosire a fondurilor structurale pentru a putea face față provocării uh, crizei refugiaților. și este importantă introducerea acestei părți în proiectul de avis. Ce ne lipsește puțin este importanța protejării uh, mediul înconjurător și contribuția fondurilor uh, din politica de coeziune în combaterea schimbărilor uh, climatice, să facem trimitere la acest angajament de a cheltui 20% din bugetul european pentru protecția mediului uh, înconjurător și obiectivele de la COP21 sunt deosebit de importante. Din punctul de vedere al simplificării, simplificarea accesului la fondurile structurale, ne-am dori o schimbare de formulare minoră. În acest moment se spune că se vorbește despre simplificarea instrumentelor financiare, eu cred că pentru a ajunge la un mai bun echilibru între toate instrumentele, și știți că noi avem atitudine puțin critică față de aceste instrumente financiare, pentru că nu considerăm că acestea ar funcționa mai bine, ar fi mai eficace. Noi ne-am dorit să se spună pur și simplu o simplificare a granturilor și a împrumuturilor acordate și o să depunem un amend- amendament în acest sens. Această revizuire a cadrului financiar multianual este, de fapt, o oportunitate sau o obligație de a ne gândi uh, la viitor, să ne gândim la criteriile uh, dincolo de produsul intern uh, brut care ar trebui să fie respectate pentru uh, accesarea acestor fonduri. Vă mulțumesc pentru colaborarea excelentă și vă mulțumesc și pentru prezentarea acestui proiect de aviz foarte bun. Mulțumesc. Doamna Vana spune, uh, doamna președinte, nu-mi cer scuze, doamna Damato are cuvânt. Contributul del Parlamento. Mulțumim. Contribuția Parlamentului față de propunerea Comisiei privitoare la revizuirea CFM este una fundamentală, atât în ce privește Comisia pentru Bugete, cât și pentru Comisia uh, Regii. Îmi exprim aprecierea pentru proiectul de raport prezentat de proiectul de aviz al colegei Creel, care sublinează una din putere, unele din putere cele mai importante pentru a se îmbunătăți sinergiile și coordonarea între cele cinci fonduri și alte instrumente ale Uniunii Europene, apoi simplificarea, accelerarea prin aplicarea politicii de coeziune și întârzierea plăților. Credem că e foarte bun și aliniatul unde se, re, se face referire la eforturile statelor membre și ale regiunilor pentru a se crea condiții de primire adecvate și pentru a integra solicitanții de azil și alți migranți, deci unde se solicită să se de a aduce o, o asistență suplimentară a acestor state membre și regiunilor respective. Uh, în ce privește, uh, sau în cadrul revizuirii funcționării CFM. Aș adăuga câteva uh, observații care se vor traduce apoi în amendamente. În primul rând, în ce privește punctul privitor la instrumentele financiare, subvențiile ar trebui să fie o formă eficientă de susținere uh, către multe sectoare publice, dar trebuie subliniat asta și în raport, și anume că uh, trebuie să beneficiem de studii și probe suplimentare ca să vedem cât de eficiente sunt aceste instrumente în unele zone politice. Aici reamintim faptul că Constituentul 53 al regulamentului, care stabilește regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, spune uh, că instrumentele financiare ar trebui să fie utilizate în mod complementar pe baza unei evaluări ex ante care să le demonstreze uh, eficacitatea mai mare pentru a obține Uh, obiectivele strategice ale Uniunii față de alte forme de finanțare ale Uniunii, inclusiv subvențiile. Am încheiat citatul. Apoi, tema sinergie între politica de coeziune și alte inițiative la nivel european. Foarte bine, că trebuie să existe sinergie între Orizont 2020 și fondurile structurale, dar uh, credem noi că eufemistic vorbind, atunci când aceiași bani din Orizont 2020 și ai mecanismului pentru conectarea Europei se utilizează pentru a Uh, uh, finanța planul lui Juncker, nu, lucrurile nu stau atât de bine. Apoi ce privește simplificarea, după cum am și afirmat în rezoluția Comisiei noastre adoptată în plen uh, în toamnă, suntem în favoarea simplificării pentru ca politica de coeziune să fie mai bine implementată atât cantitativ cât și calitativ. Dar să nu uităm că e nevoie să conservăm uh, controlele antifraudă și antieroare. Mă adaug că, într-adevăr, după cum a spus și raportoarea, articolul 2 al regulamentului Consiliului, la care s-a făcut referință în document, dotoarele naționale <clears throat> prealocate nu pot fi reduse în cadrul revizuirii CFM. Însă acestea fiind spuse, avem și articolul 7 al acelui regulament unde se spune că pentru a ține cont de situația deosebit de dificilă din anumite state afectate de criză, pot exista uh, de ordinul 4 miliarde de euro uh, suplimente statistice și se va fi interesant de văzut cum se vor aplica aceste dispoziții ale regulamentului. Deci noi credem că într-adevăr există nevoie de a promova o politică europeană orientată spre investiții și asta trebuie să treacă uh, prin excluderea cofinanțării naționale uh, a investițiilor din Pactul de Stabilitate și Creștere, după cum toți spunem de la începutul acestei legislaturi. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Uh, now we continue. Mulțumesc! Cum domnul Albrecht, avem avantajul că îl avem alături de noi. Thank you because I'm in double role, because the, uh, as a... Mulțumesc, sunt aici în dublu rol ca uh, supleant aici, dar și raportor pentru Comisia Bugete. Mulțumesc lui Constanțe Crel pentru observațiile și concluziile interesante. Am uh, câteva sugestii, dacă îmi permiteți. După cum știți, de astăzi. Primul proiect de raport de la bugete este la dispoziția tuturor și Vedeți că acest raport va fi, sau este deja, divizat în trei părți și cred că în dezbaterea din comisia noastră este foarte clar că aceste trei părți se concentrează, se concentrează pe trei elemente cheie. În primul rând, revizuirea reală și sper că comisia noastră poate solicita Comisiei pentru Bugete, dar și Comisia Europeană să pregătească o, o, o revizuire reală a politicilor de coeziune. Nu ca un viitor raport, ci ceva care să aibă legătură cu CFM-ul înainte de a prezenta propunerea din partea Comisiei care ar trebui să fie sub formă de revizuire. Așa spune regulamentul. Deci, pentru un raport e nevoie de alte standarde. Revizuire înseamnă că Comisia trebuie să spună ce se întâmplă cu 14, 15, 16, 2014, 15, 16. Care e situația? Prima parte a raportului de la bugete se referă la revizuire. Ce se întâmplă cu diversele politici ale Uniunii Europene? În al doilea rând, e vorba de recomandările pentru documentul pregătit de comisie și care ar trebui votat în Consiliul, ceea ce înseamnă că propunerea noastră noi spunem ce trebuie să fie schimbat imediat, să nu așteptăm noi perspective. De aceea noi propunem această revizuire Uh, nu trece în revistă. După prima parte, concluzia ar fi că, în conformitate cu noua situație și noile provocări, priorită, priorități și mai departe, avem nevoie de o revizuire. În 2016, 17, 18, 19, 20. Avem nevoie de măsuri urgente. Asta e prima parte. Ce să schimbăm? Ce să uh, uh, revizuim? să reevaluăm. Apoi, ce se întâmplă cu 2017-2020, cu sumele uh, care n-au fost puse la dispoziție imediat, că nu vor fi bani destui pentru poziția de coeziune. E clar. Constanța a spus-o. E aproape sigur că vor reveni acele sume. Deci situația este ce să evaluăm. Și a treia parte. Ce se întâmplă cu concluziile uh, pentru noua perspectivă? Însă Dacă pot să sugerez ceva, ar fi să vă ocupați și uh, dumneavoastră de situația că una este pentru uh, a doua parte, a doua este pentru noile perspective, pentru că unele lucruri, unele dintre lucrurile subliniate aici sau menționate aici sunt pentru perioada după 2020, altele sunt importante încă de acum. Deci e foarte important să facem distinția asta. Ce propunem noi ca schimbări imediată și pe termen lung. Și apoi, e adevărat că uh, vom face o propunere începând cu 5 ani. E o dezbatere politică în Parlament și știm cu toții foarte bine că cu sistemul de astăzi, pentru politica de coeziune, un termen de 5 ani e o adevărată catastrofă, pentru că dacă întârziem, cum se întâmplă astăzi, ne aflăm doar la începutul acțiunii. Avem o perspectivă de 5 ani și iată, până, uh, am, au trecut 3 ani în care nu s-a făcut aproape nimic, atunci ce, ce se întâmplă cu 5 ani? Deci eu spune, da, în general e bun un termen de 5 ani, dar pentru uh, politici care sunt bădate pe planificare multianuală ar trebui să fie 5 plus 5, cu o revizuire după 5 ani, nu după 3 și jumătate. De a fel de dezbatere îndelungată, Consiliul se va opune, Poate, până la urmă, vom avea un termen de șapte ani, dar în ce, ce privește politica de coeziune, sunt convins că nu e posibil să avem un termen de cinci ani. Atunci să vorbim de cel puțin șapte ani, eventual zece. Asta sugerez eu. Dar vom ține cont de propunerile regii uh, ca să ne integrăm în raportul nostru. Mulțumesc. Thank you. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnul Van Miltenberg, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportarea portare pentru uh, tot uh, ce face și la alineatul 2 al proiectului de aviz. Cred că, în general, nu va fi posibil să facem un sumar, uh, o, o evaluare a efectelor fondurilor după 2000, de, înainte de 2017, pentru că înainte va fi prea devreme să facem, tragem concluzii. Deci mă îngrijorează datele care vor fi utilizate pentru revizuirea la jumătatea mandatului, CFM, mai ales pentru că vor exista programe operaționale cu un grad de punere în aplicare prea scăzut și date nesemnificative. În al doilea rând, am uh, o altă problemă decât raportar, nu sunt de acord cu uh, alineatul nou al proiectului de aviz. Eu cred că perioada de programare trebuie să fie 5 ani, chiar dacă domnul Albrecht are o altă opinie. Eu sunt convins că uh, trebuie să se alinieze lungimea unui program operațional cu mandatul, cu durata mandatului Comisiei Europene sau Parlamentului European. Asta va duce la mai multă legitimitate și uh, responsabilitate. Nu cred că nu putem să o facem. Cred că trebuie să încercăm tocmai să uh, acționăm ca atare, mai ales pentru că avem un mandat și e, face sens, are sens să facem această aliniere a perioadei de programare financiară cu mandatele Comisiei și ale Parlamentului. Mulțumesc, domnul Bon, aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc și raportarei pentru uh, punctele importante conținute în sugestia ei. Una la mână simplificarea. Va fi interesant să vedem câte progrese putem face în legătură cu simplificarea ca urmare a recomandărilor uh, alt. Vom acționa rapid sau lent? Vorbim uh, de uh, buget și sunt puncte bugetare importante în această discuție. Odată că e dificil în această etapă să decidem ce trebuie schimbat, pentru că e prea timpuriu, în al doilea rând pentru că statele membre uh, au aceste alocări pe care e dificil sau imposibil să le schimbăm acum. Deci va fi dificil de organizat situația. Alte puncte ce se referă la buget, uh, plățile întârziate, cred că până la acest an se vor reduce, se va reduce volumul cu aproximativ 2 miliarde, dar cum spunea Ian, pe următorii ani, probabil că se va uh, reveni la această situație, deci trebuie să găsim și soluții. Problema e că Consiliul nu recunoaște că e o problemă. Deci avem uh, o întreagă dezbatere la uh, fiecare 5 ani cu bugetul, deci uh, avem Comisia plus Parlamentul contra Consiliului, trebuie să găsim totuși în viitor o soluție. Dacă nu, până în 2020 tot vor acumula întârzierile. Apoi, mm, trecerea spre o bugetizare mai, mai bazată pe rezultate sau mai mult bazată pe rezultate am spus că e o idee bună, am spus asta mai multe ori, dar întrebarea e sub ce formă va veni și când anume. Va veni în curând sau uh, ulterior în perioada actuală de programare. Uh, întrebare interesantă și vreau să mai spun uh, ceva în legătură cu rezerva de perf- performanță. Colegii știu că noi ne-am opus la vremea asta această inițiativă. a spus că nu e necesar și nu e de ajutor. Uh, să avem asta acum. Uh, Uh, probabil că uh, rezerva va fi realocată spre sfârșitul perioadei de programare și totuși trebuie să vedem ce se va întâmpla. Vor fi realocați acești bani și când anume. Pentru că vor avea un impact asupra bugetului anual și uh, CFM-ului actual. Deci nu s-a menționat asta încă. Poate ar fi bine să ne gândim la acest aspect și să monitorizăm ce se întâmplă. Thank you, thank you very much, Ms. Bresso. The floor is yours. Da, Bresso, vă cuvânt. Eh, grazie, Presidente. Anch'io intanto... Mulțumesc. Și eu vreau să mulțumesc eh, colegei eh, Crel pentru acest aviz deosebit de important pentru că e adevărat că competența generală a Comisiei Buget cât privește revizuirea bugetului european. Um, este o competență care ține și de Comisia noastră, regii. Este o competență deosebit de importantă și este, iată, pertinentă această discuție și pentru noi Comisia Regii, nu numai pentru Comisia Buget. Al doilea aspect, și eu cred că ar trebui să vorbim despre o adevărată revizuire a cadrului financiar multianual, nu numai o simplă evaluare, pentru că, așa cum spunea pe bună dreptate domnul Olbricht, avem probleme structurale foarte grave cu acest buget, problema acelor facturi neplătite, backlog, dar și faptul că în continuu Consiliul European ia hotărâri importante cu consecințe financiare, dar fără să modifice bugetul. Și atunci există riscul ca politica de coeziune, care de data asta e în întârziere, din pricina întârzierilor um, cât privește luarea de decizii pe buget și pe cadrul multianual, financiar multianual, devine o chestiune devine o politică care pare să nu mai fie de actualitate și se pot uh, amputa diverse finanțe, ceea ce este foarte riscant. S-au acumulat foarte multe întârzieri și atunci care este riscul? Riscul este că politica de, de, politica de coeziune poate să fie în, permanent, în permanență atacată și amputată de diverse uh, resurse financiare. Și atunci e foarte important să legăm politica de coeziune de revizuirea autentică a cadrului financiar multianual, ca să arătăm și noi ce facem, comisia noastră, să arătăm ce face comisarea noastră de resort și ce vom continua să facem în domeniul simplificării, să arătăm că aceste lucruri sunt importante pentru că dacă se invocă complexitatea politicii de coeziune, se poate invoca și faptul că acesta este un motiv suficient pentru a reduce resursele sale. Trebuie să arătăm că regiunile și entitățile locale au nevoie de acești bani pentru a face politică de dezvoltare locală, însă, într-adevăr, întârzierile provoacă lentețe și așa mai departe, lentoare și așa mai departe. Cât privește acele discuții pe șapte sau cinci ani, aceste aspecte trebuie să fie discutate în paralel. Trebuie este important ca în contextul politicii generale bugetare a UE să se potrivească mandatul parlamentar cu calendarul uh, cadrului financiar multianual, adică mandat de 5 ani. Însă este foarte clar că nimeni nu poate să facă o politică de coeziune în numai 5 ani. Asta e clar. Și apar două probleme să avem 5 plus 5 ani pentru politica de coeziune, dar asta nu înseamnă că trebuie ca calendarul să se lungească și mai mult, calendarul de cheltuire a banilor la politica uh, de coeziune și vom discuta asta atunci când vom discuta revizuirea politicii de coeziune. În acest sens, consider că trebuie să ne înhămăm la această revizuire a calendarului, a calendarului, pentru că, pe de o parte, dorim ca banii să fie cheltuiți, dar, pe de altă parte, dorim ca acești bani să fie cheltuiți foarte încet. Pentru că timpul trece repede, condițiile economice evoluează. Și atunci, faptul de a prelungi aceste calendare asociate politicii de coeziune nu uh, Uh, poate să fie o soluție realistă. Apoi, și eu sunt de acord cum că bugetul european are această problemă fundamentală și anume aceea a, a, a uh, amânării în permanența plăților și a angajamentelor, pentru că în primii ani politica de coziune încă nu dă rezultate, nu încă, și Apoi, uh, în perioada ulterioară, în momentul în care ea demarează, riscă ca mm, plățile respective să se acumuleze prea mult și să îngreuneze mecanismul. Deci acest backload, aceste facturi neplătite reprezintă un aspect deosebit de important. Trebuie să-l subliniem pentru că este foarte clar că asta îngreunează viața oamenilor implicați în uh, faza finală de gestionare a programelor. E vorba aici de entități locale, de regiuni, etc. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Hegman, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru acest uh, foarte bun proiect de raport care conține o serie de aspecte foarte importante, însă mi-ar place dacă am putea să subliniem un pic mai mult nevoia de politică de coeziune după anul 2020. Ar fi bine să se spună acest lucru, astfel încât politica de coeziune ca și politică de sine stătătoare să fie în continuare bine finanțată și după 2020. De asemenea, mă bucur că vorbim despre acele sinergii între diferitele fonduri structurale. Însă, cred că și aici se pot face lucruri, deoarece acele apeluri la creare de sinergie s-au tot făcut uh, auzite în ultima vreme, dar, de fapt, în practică, sinergia nu e întotdeauna ceva grozav. Așadar, poate să pară un detaliu, dar ce facem cu această sinergie între Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European? Dacă așa se întâmplă, aici măcar putem să promovăm această idee, pentru că, da, e o idee bună, dar greu de realizat în practică. Poate ar trebui să se dea mai multe detalii despre această dorită sinergie. Dacă am face asta, dacă am obține treaba asta, ar fi extraordinar. Dar sunt de acord cu ce spune doamna raportor, în sensul că avem nevoie de un program, de o perioadă de programare de șapte ani, mai ales dacă ne gândim la începutul um, fiecare programe de programare, acestea sunt foarte uh, Uh, rapide și deseori cu consecințe negative asupra programelor respective. Domnul Polceac. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să spun, să mă refer la, în legătură cu două chestiuni, politică, migratorie și solicitări de, de azil. Este foarte bine că această temă se regăsește în proiectul de viză al doamnei Crel, la punctul 7, unde sunt uh, amintiți migranții și solicitanții de azil. Eu aș face trimitere la politica uh, migrațională și cea de azil și aș face o distinție între, cele două, între cei doi termeni pentru că nu se referă la uh, aceleași uh, politici. Cred că ar trebui să oferim sprijin statelor care primesc solicitanți de azil, însă trebuie să detaliem intențiile noastre, cum ar urma să fie uh, diseminate aceste, aceste fonduri. În legătură cu facturile neachitate, doamna Breso s-a, s-a referit. Este o temă mult mai importantă care depășește granițele politicii uh, de coeziune. Mm-hmm și uh, nerezolvarea acestei teme pune sub semnul întrebării credibilitatea nu doar a politicii de coeziune, dar a întregii Uniunii Europene. Mulțumesc. A fost ultima intervenție. Îi dau cuvântul doamnei Cătălina Rumianes de la DG Regio în încheierea acestei dezbateri. Domnul Cătălin, uh, mulțumesc. O să fiu foarte succint pentru că, de fapt, suntem de acord cu principalele aspecte conținute în proiectul de aviz, care reflectă și părerile noastre la comisie cât privește structura fondurilor structurale în uh, conjuncție cu modificarea cadrului financiar, inter, uh, financiar multianual noi dorim, bineînțeles, simplificare, așa cum se știe, și vom, ne vom baza pe recomandările grupului de înalt nivel. A doua prioritate ar fi ca aceea ca politica noastră să fie bazată mult mai mult pe rezultate. Și în ciuda pașilor înainte, făcuți în, în această perioadă de programare cu acea condiționalitate extante, uh, Uh, alinierea cu semestrul european, să se facă și mai multe. Apoi, politica aceasta să devină mai flexibilă și să reacționeze mai repede la diverse provocări emergente sau uh, structurale. Asta este o prioritate, iarăși, pentru comisie. Apoi, m-aș referi la punctul 4, menționat și în uh, discuție, pentru că pe lângă revizuirea cadrului financiar multianual, se va face și un uh, exercițiu de ajustare tehnică, care de fapt reprezintă o revizuire a alocărilor pentru fiecare stat membru și asta pe baza celor mai uh, recente statistice. Exercițiul acesta se va desfășura în acest an și s-ar putea să ducă la o creșterea resurselor pentru politica de coeziune cu până la 4 miliarde care vor fi împărțite e, în mod regulat pe perioada aceasta de programare până în 2020. Articolul 2 din regulamentul general permite asta, precum și articolul 7 din regulamentul CFM. În sfârșit, nu se leagă asta de revizuirea CFM-ului, dar uh, de acest exercițiu paralel e vorba de revizuirea anumitor dispoziții legale care sunt pe cale să uh, expire, de pildă acel TOPAC, creșterea ratei de cofinanțare pentru țările în situație dificilă, economică, și revizia de a vedea dacă să se extindă sau să crească cofinanțarea specială de care se bucură Cipru. Doamne președinte, domnule Van Nistelrooy, vreau să mă scuz, vreau să vă dau cuvântul. Da, poate că nu am ridicat eu mâna suficient de sus de data asta. Foarte pe scurt, la sfârșitul acestei dezbateri. Cred că avem o bază excelentă de pornire cu acest text care arată sau reprezintă o adevărată vitrină pentru activitățile noastre ale regii. Uneori mi se pare că trebuie să explicăm uh, tot timpul ceea ce am obținut cu noile regulamente, concentrarea tematică, noi politici, uh, parteneriate, etc. Dar lucrurile sunt cât se poate de logice Adică să ne bazăm pe rezultate în 2017. Este exact ceea ce am hotărât noi. Este firesc. Și la fel de firească este și nevoia de revizuire a CFM-ului. Înainte de a face asta, haideți să vedem rezultatele înainte de a face noi, uh, noi propuneri. Asta este regula jocului. Înainte de a, de, de a merge la următoarea perioadă de programare, haideți să vedem ce am obținut până acum. Aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i facem și chiar și în acest text trebuie să uh, reluăm acest exercițiu, această muncă de lămurire. Apoi, la punctul 4 spuneți că bugetul nu poate fi scăzut și Comisia ne dă o veste bună, nu-i așa? Probabil că bugetul va crește anul viitor. Este ceva deosebit de important, pentru că unii cred că politica pentru, de după 2020 poate fi modificată și uh, se poate imediat uh, umbla și la buget. Nu este adevărat. Iar domnul Vogan a vorbit despre performanțe. Mă interesează foarte mult acest subiect. Dar ce se întâmplă cu, ce, cu această perioadă de după 2020? Putem noi să fim implicați? Despre ce este vorba? Doamne Dumnezeule! Putem fi implicați deja în această dezbatere financiară? Și la fel importanța acelor facturi neachitate și Comisia ne tot promite un uh, plan de acțiune. Ar fi extraordinar să avem asta. Și ne punem întrebarea ce se va întâmpla în anii viitori. Va reprezenta un succes pentru Comisie faptul că vor fi mai puține facturi neplătite? Da, asta apare în text deja. Cred că avem acum ocazie unică la Comisia Regii să ne implicăm în acest exercițiu de revizuire. Și, și, și este foarte clar că dezbaterile la Parlament uh, vor fi foarte fortunoase în următorii doi ani. Mulțumesc acum, doamnă Crel, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich uh, ganz herzlich bedanken für Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc pentru toate propunerile colegilor și aș dori să mă refer la câteva puncte. Este evident că în acest moment Comisia Regii nu ar, nu ar trebui să ceară o mărire a, bu- a bugetului cu ocazia revizuirii CFM-ului, poate în momentul în care vom discuta despre noua perioadă financiară, am putea să discutăm care sunt mijloacele bugetare de care avem nevoie. Eu nu cred că vom avea o marjă de manevră prea mare. Însă, în acest moment, este important să ne păstrăm uh, bugetul uh, hotărât, pentru că există diferite interese de a reduce bugetul politicii de coeziune. Drept urmare, cred că este foarte important să revin asupra acestui punct. Nu doresc să schimb uh, sumele uh, naționale care sunt prevăzute în regulamentul financiar și nici nu cer uh, fonduri suplimentare pentru refugiați. Însă cred că când vine vorba de această sumă de 4 miliarde, există un anumit grad de flexibilitate am putea să ne gândim dacă în anumite state membre indicatorii respectivi s-au modificat sau nu. Și apoi trebuie să vedem dacă au existat, dacă au rămas fonduri nefolosite, dacă acestea pot fi folosite sau nu. Și desigur, politica de coeziune nu a fost uh, gândită pentru a face față crizei refugiaților. Însă, dacă discutăm despre integrarea solicitanților de azil sau de integrarea uh, migranților care au ajuns în Uniunea Europeană, această integrare este unul din obiectivele politicii de coeziune și Comisia Europeană, într-adevăr, a dat dovadă de flexibilitate la uh, cererile depuse de statele membre pentru a modifica programele operaționale astfel încât să poată fi folosite fondurile existente. Și cred că nu putem evita aceste, această sarcină. Uh, nu este vorba de o sarcină care va dispărea în momentul în care nu vor mai sosi uh, noi uh, refugiați. Cei care au sosit deja trebuie să se integreze în Uniunea Europeană și acest, de, acest proces de integrare va um, dura foarte mulți ani. Uneori, poate, va fi vorba chiar de decenii pentru că discutăm despre, uh, trebuie să ne gândim la situația uh, migranților din a doua sau a treia uh, generație. Deci, într-adevăr, trebuie să ne gândim în momentul în care vom, vom putea să discutăm despre revizuirea politicii bugetare, în momentul în care va veni propunerea Comisiei Europene. Sunt cu totul de acord cu Ian Olbrich înainte de a discuta despre revizuirea uh, cadrului financiar multianual, trebuie, avem nevoie de un raport din partea Comisiei Europene pentru a înțelege care, sunt, care este situația proiectelor, programelor din actuala perioadă de finanțare, pentru că înainte de a primi toate aceste informații nu putem trece la o revizuire a cadrului financiar multianual sau nu putem, nu, nu putem începe să discutăm despre viitorul cadru financiar multianual și sunt dispusă să introduc această idee în uh, proiectul de aviz. În plus, mi se pare de asemenea important să vedem care este poziția fondului de ajustare la globalizare, însă cred că comisia noastră are un, uh, un proiect de aviz care discută tocmai această temă și în plus, um, acest fond nu face parte din bugetul uh, politicii de coeziune, ci este o parte virtuală a bugetului general al Uniunii Europene și în acest punct de vedere are același obiective ca și Fondul Social European, fiind separat de bugetele dedicate, de fondurile dedicate în mod special politicii de coeziune. Deci nu trebuie să ne ocupăm în mod special de situația acestui fond. Există un consens între noi din punctul de vedere al simplificării și eficacității, există un consens din punctul de vedere al efectelor de sinergie necesară, însă mutăm că în următoarele luni vom primi indicii suplimentare care, să ne arată, care ne arată că din punctul de vedere al sinergiei necesare, lucrurile nu se desfășoară optim și cred că trebuie să revenim asupra acestui punct și trebuie să spunem foarte clar, uh, să cerem Comisiei Europene să ne, uh, să ne prezinte măsurile concrete pentru a rezolva această problemă a facturilor neachitate. Tema rezervei de performanță este una foarte interesantă. Parlamentul European a avut o poziție foarte clară rezerva de uh, performanță negociată cu Comisia Europeană în anii trecuți nu este de fapt o rezervă de performanță. Această rezervă trebuie um, să, să promoveze în mod special proiectele care funcționează foarte bine, regiunile care, uh, care funcționează foarte bine, uh, Acum această rezervă de performanță face parte din uh, anvelopele uh, naționale și este foarte îndepărtată de o adevărată uh, rezervă de performanță care să promoveze performanța. Și într-adevăr nu prea are rost în forma sa actuală. Fie pe viitor vom uh, Uh, introduce un grad de flexibilitate în politica de coziune care să ne permită să reacționăm anumitor evenimente neprevăzute, anumitor crize neprevăzute, fie uh, avem o adevărată rezervă de performanță pe care să nu o cheltuim dinainte. Trebuie să discutăm această temă în momentul în care discutăm revizuirea politicii de coeziune actuale. Nu cred că putem face acest lucru uh, pe parcursul mandatului actual, pentru că acest lucru ar face necesară modificarea regulamentului financiar uh, general cu toate procedurile pe care trebuie să le, uh, să le respectăm și să uh, luăm o parte din fondurile care, de fapt, se regăsesc în aceste rezerve de performanță, un lucru care, un lucru care reprezentanții Consiliului a statelor membre nu ar fi deloc de acord, însă trebuie să discutăm pe viitor această problemă a rezervei de performanță. Cele spuse de dumneavoastră, doamnă președinte, sunt de asemenea extrem de importante. Va fi Uh, trebuie să găsim o aliniere între normele privind ajutoarele de stat și uh, necesitățile în, în politica de coeziune. Deci trebuie să spunem foarte clar că avem nevoie de o mai bună aliniare între obiectivele ajutorilor de stat și a politicii de coeziune. Și ace- acest punct, această întrebare, 5 sau 7 ani, domnule Miltenberg, aș dori să vă, aș dori să vă asigur că ultima dată când am discutat această temă, nu am uh, petrecut zile întregi, ci săptămâni și luni întregi și există pentru ambele idei argumente foarte bune. Nu există nicio îndoială din acest punct de vedere. Însă un lucru este sigur din punctul meu de vedere și îi dau dreptate lui Jan Olbricht. Pentru politica de coeziune mm, este imposibil să avem un număr mai uh, mic de șapte ani. Și um, pur și simplu am distruge politica de coeziune dacă am introduce programe care se desfășoară uh, pe 5 ani. Mi se pare o idee foarte bună să avem două cicluri de câte 5 ani, pentru că atunci, într-adevăr, am putea întreprinde o adevărată revizuire a obiectivelor politicii de coeziune și atunci am putea să re, uh, reflectăm la posibilitatea de a introduce acest grad de flexibilitate um, care ne-ar permite să depășim uh, protestele statelor membre care, ar, care nu ar mai uh, considera că pierd uh, fonduri care le fuseseră prealocate. Deci, flexibilitatea este necesară în acest context al politicii de coeziune. Însă cred că această structură cu două cicluri de câte 5 ani ar fi mult mai adecvată decât o singură perioadă de 7 ani și uh, cred că dacă ați, uh, ați, uh, ați cere un singur ciclu de 5 ani, cred că toată lumea ar încerca să vă convingă că acest lucru nu poate fi pus în practică. Ideea celor două perioade de câte 5 ani, pe de altă parte, mi se pare deosebit de interesantă și vom reveni asupra acestui subiect. Rămâne întrebarea cum și în ce formă putem introduce această idee în proiectul actual de aviz, aș putea să spun că o perioadă mai lungă de timp uh, până acum uh, a funcționat cel mai bine și eventual am putea găsi, am putea găsi o formulare mai clară despre direcția în care dorim uh, să ne îndreptăm, însă uh, orice perioadă mai scurtă de șapte ani nu ar uh, funcționa. Și cred că m-am uh, referit și am răspuns tuturor întrebărilor și în rest aștept amendamentele din partea colegilor. În această săptămână vom avea și o reuniune a raportorilor din, um, din, um, din umbra, însă nu cred că situația este foarte dramatică. Cred că uh, atitudinea colegilor este mai mult sau mai puțin asemănătoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, aș dori să vă aduc aminte că termenul limită de depunere amendamentelor este joi 21 aprilie, ora 17. Și acum continuăm cu reuniunea coordonatorilor, pentru că următorul punct de pe ordinea de zi a fost uh, amânat pentru o reuniune ulterioară și după ce se suspendă reuniunea comisiei, continuăm cu reuniunea coordonatorilor. Deci îi invit pe toți colegii care nu sunt coordonatori să părăsească sala. Vă mulțumesc!